Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2 pe pagina 9 în dosarul meu. Uh, I open the vote. S-a deschis votul. Close. And... S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 279 acum. Uh, uh, also... De asemenea, vot prin apel nominal. Let's close it. Am închis votul se adoptă. Compromisul 3. I open the vote. S-a deschis votul. Close it. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 4. Yes. Article 4, compromise 4. Articolul 4, compromisul 4, s-a deschis votul. Close it. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Pe marginea articolului 5 s-a deschis votul. Yes. Uh, se adoptă. Mergem la compromisul 6, la articolul 6 s-a deschis votul. Yes. Adop- Am închis votul, se adoptă. Compromisul 7 acum. Legat de articolul 7 s-a deschis votul. Yes. De- Se adoptă, de asemenea, compromisul 8 acum. La articolul 8 s-a deschis votul. And that has been adopt. Se adoptă. Trecem la compromisul 9, la articolul 9. Yeah. No. Ok. Close it. Am închis votul. Se adoptă. Să punem la vot acum compromisul 10. La articolul 10 s-a deschis votul. Yes. And that has been adopted. Se adoptă. Compromisul 11 acum. let's close it. And that... Se adoptă. Cont 102 acum. Cont 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 12. Vot prin apel nominal. Yes. That has been adopt. Se adoptă. Compromisul 13 acum.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 Compromisul 14 acum. So, uh, for, uh, yes, compromise 14 on art- La articolul 14a, nou, s-a deschis votul. Compromise 14. Compromisul 14. Compromise 14, article 14. Articolul 14a, nou, compromisul 14. Sorry? maybe. So, so let's so let's close it. And then se adoptă. Amendamentul 385 acum. Um, in favor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 57 acum. Ample 57. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Cont 111 împreună cu Libe 140 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Acum s-a deschis votul. Yes. And this has been ad- Se adoptă. Continuăm drept urmare cu amendamentul 488 pentru împotriva abțineri se adoptă 489 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Foarte probabil a fost uh, respins, dar aș dori să verificăm. Yes. Adopt. Se adoptă. Se adoptă. Cult 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Sorry, my... Ce scuză, scuze, eu greșisem, se adoptă. Libe, one... Libe 147 pentru. Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm din nou. Îmi pare rău. Yes. Okay. Adopt. Se adoptă. Libe 148 pentru împotrivă. Cred că se adoptă, dar este mai bine să verificăm. Se respinge. 149 pentru împotrivă abțineri, se respinge. doi până la liber 149 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm din nou. Îmi cer scuze. You see? Vedeți? Se resping. 494 uh, uh, împreună cu Libe 150 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 16 s-a deschis votul. Close it. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 505 până la M 91. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Econ 80 acum pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 16. Mi s-a spus că este o greșeală Uh, art, article 19. Deci, suntem la articolul 19. Pe lista dumneavoastră aveți uh, compromisul 16. Dar, de fapt, uh, este compromisul 17. Am, am supus deja votul compromisul 16, deci este o greșeală, greșeală de tipar. Deci este compromisul privind articolul 19, deschid votul. Se adoptă amendamentul 515 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. I hope I will be right at least once. Let's close this. Uh, adopted se adoptă. 516 până la 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, dacă îmi permiteți, aș verifica. Adopted se adoptă. Cult 66 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Dar mai bine verificăm. Îmi cer scuze, a fost greșeala mea, se adoptă. Econ 83 până la Libe 158. În, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <coughs> Următoarele sunt caduce. AFCO 65 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. NV 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Are you sure? sure. Mm-hmm. And NB 72, this is all block until 86. Wait a moment. This one, yeah? Yeah. NB 72. Yeah, yes, all this. Yeah. So we now vote. Să punem la vot acum amendamentele de la MV72 până la MV86. Cine este pentru? Repet, în bloc de la MV72 până la MV86 în bloc. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se adoptă. nv 88. NV88. Acum pentru împotriva abținerii se adoptă. MV 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV91, prima parte pentru, împotriva, abțineri se, ado- se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. în bloc NV95 până la NV99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envy 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envy 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm acest amendament. Adop. Se adoptă. Am ajuns la compromisul 18. S-a deschis votul. Yes, adopted. <clears throat> se adoptă. Trecem la amendamentul 575. AFCO, nu, AFCO 66 și 67 în bloc pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cont 126 în bloc până la libe 159 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 s-a deschis votul. Adopted. Se adoptă. Ample 2 pentru, împotriva, tineri se adoptă. Ample 3 până la Libe 5 în bloc pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 94 pentru, împotriva, este caduc. cer scuze, spune domnul președinte. Acum un vot în bloc. Ample 4 până la Libe 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul prin apel nominal. Adopted. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 79 până la AFCO 4. Vot în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 2, cine stă pentru? Again. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. Se adoptă. Cult 3 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Cont 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 7, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Nu am văzut bine mâinile. Vă rog, haideți să votăm electronic. Amendamentul 2 nu e caduc. Haideți să votăm electronic. Amendamentul 2. Da, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm amendamentul 80. Este respins. Am ajuns la 85 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. AFCO 5 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cont 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm votul la cont 5. Și se adoptă. șase acum pentru împotrivă abțineri se respinge. Tempel 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Cont 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 8 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm. Și se adoptă. Așadar, trecem la libe 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, e caduc. Trecem la cult 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am văzut bine mâinile. Permiteți-mi să verific. Verificăm votul la cult 8. Se adoptă. Econ 5 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Cult 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm votul la Econ 6. Se adoptă. Econ 7 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envy 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri abțineri. Haideți să verificăm votul la Libe 11. Se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. MV9 e caduc. Amendamentul 4 și AFCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm votul la amendamentul 98.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 106. În bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm votul la amendamentul 103. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, haideți să verificăm. La Econ 10. Se adoptă. Da, îmi place foarte mult când îmi cereți să verific. MV11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm votul la 107. A fost respins, dar uh, pentru plăcerea dumneavoastră putem verifica. Am ajuns deci la 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Deschid votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 111, spune președintele. Îmi cer scuze, spune președintele. Trecem la compromisul 22. Pentru. Aveți dreptate. Deschid votul. Se adoptă compromisul 22. Amendamentul 112 și cont 10 în bloc pentru împotrivă abțineri se adoptă. Econ 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Cult 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Libe 18 Haideți să verificăm votul la cult 10. Se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 și cont 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm votul la Libe 19. Se respinge, îmi pare rău. Hmm. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm votul la 119. Și, într-adevăr, a fost respins. A fost 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MP12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124, 123 și AFCO 16 în bloc pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se, ado- se adoptă, spune președintele, îmi cer scuze pentru greșeală, Econ 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Cod 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cult 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 17 și Ampl 14 în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Live 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A inclus și cont 17. Cont 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 16 și Libe 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 împotrivă, se, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. cu 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 s-a deschis votul. Let's close it. It has been adopted. So... Este adoptat. Acum 132. Mă scuzați, spune președintele, 125. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se respinge. 132 pentru, împotrivă, respins. Verificăm 132. Este adoptat, spune președintele, Libe 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 19, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 1, 138, cine este pentru, împotrivă, verificăm, 138, vă rog. Este respins. Cult 17 pentru împotrivă abțineri respins. Cult 17 verificăm. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, și spune că e respins, dar haideți să verificăm încă o dată. Este respins. 139 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru împotrivă abțineri adoptat verificăm 140 este adoptat 141 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă AFCO 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 24. Deschid votul. Adoptat. Cult 20 in Cult 20 pentru împotrivă, Uh, nu sunt sigur. Haideți să verificăm cu 20, vă rog. And it has been rejected. Este respins. Libe 31. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 19 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amploa 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm amploa 15. E respins. AFCO 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFCO 23, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Verificăm AFCO 23. Asta adoptat. Libe 32. Cine este pentru? Nu, este caduc, spune președintele. Econ 18, Econ 18, cine este pentru, împotrivă? N-am văzut prea multe mâini ridicate. Verificăm Econ 18, vă rog. Este respins. Cult 21, cine este pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 161 este caduc. Blocul 152 până la 155, cine este pentru, împotrivă. N-am văzut uh, unii colegi ridicând mâinile, deci haideți să verificăm. Respins uh, cu greu. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ampla 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cont 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, ampla 16 pentru împotriva abțineri adoptat, ampla 17 pentru împotriva abțineri adoptat, 156 pentru împotriva abțineri adoptat, NV30 și CON33 în bloc, cine este pentru împotriva abțineri respins, Cult 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm cult 22. Este respins. Econ 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25, deschid votul. Adoptat. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV14 pentru, împotriva, abțineri, respins. Econ 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm, spune președintele. Este adoptat. AFCO 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Vreți să verificăm? Verificăm AFCO 24. Este respins. O sută șaizeci și doi și amploa 18 în bloc împotrivă pentru împotriva abțineri să verificăm se respinge cult 25 și 26 pentru împotrivă abțineri respins 165 pentru împotrivă, abțineri, respins. nv 16 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26, deschid votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 26. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 16. respins. 167 pentru împotriva abțineri respins. Cult 26 pentru împotriva abțineri respins. Cont 28 pentru împotriva abțineri respins. Libe 38 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 27 deschid votul. se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abține respins. Libe 39 pentru, împotrivă, abține respins. NV 18 pentru, împotrivă, abține respins. Amploa 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm amploa 22. Respins. Cont 29 pentru împotriva ține respins. Cult 28 pentru împotrivă abțineri adoptat. Verificăm cultul 28. Este respins. ...171 vot cu apel nominal. Respins. Amploa 23. Pentru împotriva abțineri adoptat. Cont 31 pentru împotrivă. Verificăm cont 31, vă rog. Este adoptat. Compromisul 28, deschid votul. este adoptat. Cont 32 pentru, împotrivă, abțineri respins, 174 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 175 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Cult 31 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cont 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cont 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Econ 21 pentru, împotrivă, abținere adoptat. AFCO 27 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Con 35 și Libe 35 uh, adoptate. 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 44 pentru, împotriva, abținere adoptat. 179 și cont 36 în bloc pentru, împotrivă, abțineri respins. 180 și cont 37. Votăm în bloc. Vot cu apel nominal. Respins. NV19 și Libe 45 în bloc pentru împotrivă Abține respins Compromisul 29, deschid votul. Este adoptat. Compromisul 30, deschid votul. Închid votul. Este adoptat. Compromisul 31. Deschid votul. Se adoptă. Compromisul 32. Deschid votul. Adoptat. Compromisul 33, deschid votul. Se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul 34, deschid votul. Adoptat. Amendamentul 196, uh, cine este pentru, împotrivă, abține respins. Cont 42, pentru, împotrivă, abține adoptat. Cont 37, pentru, împotrivă, abține respins. 23 pentru împotrivă abțineri adoptat. Cont 43 pentru împotrivă abțineri respins. O 197 și libe 52 împreună pentru împotriva abțineri respins. 198 pentru, împotrivă, abținere adoptat. NV22 pentru, împotrivă, abțineri respins. Com 35, deschid votul. Se adoptă. NV23 pentru, împotrivă, obținerea adoptat. Verificăm NV23. Respins. Respins. Compromisul 36. Deschid votul. adoptat. Deci amendamentul 25, uh, nu, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 25 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 25, respins. Cont 45 pentru, împotriva, abținere adoptat. 200 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Libe 54 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 201 pentru, împotriva, abțineri respins. 20 we check Verificăm 201. Rejected. Se respinge. 202 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm și 202. Adopt. Se adoptă. 203 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 37 acum. Deschid votul. Adopted. Se adoptă, ceea ce înseamnă că putem continua cu 206 în bloc până la liber 55. Pentru, împotriva, abține, abțineri se adoptă. Cult 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 207 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 207. Adopted. Se adoptă. Mm, 208. 208, spune domnul președinte. Mai, mai, mai stai. Nu. Cult 40 minute. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 208 pentru, împotriva. Nu am văzut. Haideți să verificăm. Yes. Uh, adopted. Se adoptă 209 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Compromisul 38 s-a deschis votul. Yep. Adopted. So we... Se adoptă.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 Am ajuns la amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 împreună cu Econ 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Liba 59 pentru împotriva Mm, pare rău, spune domnul președinte, Stăm la liber 50 și nu putem repeta votul 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 42 și Ample 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. Cult 42 și ampl 31. A fost respinsă. Cult 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Raportul în întregimea sa, vot electronic. Yep. Yes. Yeah. Mm-hmm. Adopted. Se adoptă. So, and we have to vote to the, uh, the decision. Trebuie să punem votul și decizia de a începe negocierile. Vot electronic din nou. Yep. Yes. So, congratulations to Mrs. Felicitări doamnei Rozier. Merci, monsieur le président un mot rapide euh, pour, euh, voilà, pour euh, remercier d'abord l'ensemble des. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. A fost o negociere intensă, dar fructoasă. Sper că se vede în vot. Mulțumesc și echipelor care au lucrat foarte mult pe, aceste, pe acest raport și sperăm că negocierile cu Consiliul ne vor permite să ne apărăm poziția, care mi se pare extrem de utilă în ce privește perspectiva apărării lansatorilor de alerte. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm I think that we deserve five minutes. Domnul președinte, cred că a meritat o pauză de 5 minute.

Okay. Dear colleagues, let us continue. Domnul președinte, dragi colegi, haideți să continuăm. so we continue voting on the... Continuăm votul și am ajuns la ra- raportul domnului Zviefka, utilizarea instrumentelor digitale și a proceselor digitale în dreptul societăților comerciale. Dacă toată lumea este pregătită, amendamentul 103. Cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Yes. Aha. We, we wait for you. Vă așteptăm. Yes. The, the, so that has been rejected. A fost respins. Uh, compromise 10. Compromisul 10 acum pentru împotriva abțineri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 233 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 234 împreună cu 235 în bloc pentru, împotriva, abțineri se resping. 236 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 245 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 247 și 248 în bloc pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 împreună cu 49 în bloc pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Verificăm amendamentul 51. Rejected. Se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 60 până la 62 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 și 86 în bloc pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 87 nu, Amendamentul 6 pentru împotriva abținerii se adoptă 88 și 89 în bloc pentru împotriva abținerii. respinse 90 pentru împotriva Haideți să verificăm. It has been adopted se adoptă. 91 și 92 pentru împotriva abțineri respinsă. 93 pentru împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru împotriva abțineri se respinge. 95 pentru împotriva nu sunt sigur. Haideți să-l verificăm. Adopted. Se adoptă. 96 și 97 pentru, împotrivă, abțineri, să resping, 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 99 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 100 și 101 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Proiectul de raport în întregimea sa s-a deschis votul. Yes. And that has been... Se adoptă. Felicitări domnului uh, Zbiefka. And we continue by another report of Mr. Zvief. Continuăm cu un alt raport uh, al uh, domnului ca soluționarea accelerată a litigiilor comerciale. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri,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 nu, este caduc. 37 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 38 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 39 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 43 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 50. Mm-hmm. Mm. Rejected. Să respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri,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 Haideți să verificăm și 60, vă rog. Adopted. Se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 68 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 70 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 73 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 73. Adop. Se adoptă. 74 pentru. Nu, este caduc. 75 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 5 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 5 pentru a fi siguri. Aha. Da, se adoptă. 6 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 7 pentru,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 raportul în întregimea sa, vot electronic. It has been adopted. Se adoptă. Felicitări din nou domnului Sivievca. Now the, the report of... Trecem la raportul domnului Zamit, promovarea echității și transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri, haideți să, cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. Mhm. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 126 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva. Haideți să verificăm și amendamentul 135. Mm-hmm. And that has <laughs> been adopted. <laughs> Sorry. Uh, compromise. Compromisul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 143 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru. Împotriva. Abținere se respinge. 154 pentru,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 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. E caduc următorul compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru împotrivă, Haideți să verificăm votul la 238. Se adoptă. Știu că e obositor, dar am nevoie să văd mâinile ridicate. 239 pentru împotrivă abțineri. Mm, nu sunt sigur. Haideți să verificăm. De 140 se s-a respins 239. 240 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge și acesta. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 257 nu, acesta e caduc. 258 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 317 pentru, împotrivă. Deci, încă o dată, la 317. Haideți să repetăm acest vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 320. 320. 318, totuși, pentru. Da, din păcate, este greșită această trimitere. 318 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 323 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 324 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 325 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 326 și 327 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 45. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă. Și aici avem nevoie de o verificare. Da, vă împărtășesc uh, întru totul uh, opinia, spune președintele unui membru din sală care a intervenit fără microfon. Se adoptă 47 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromis 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 85. Se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. 88. Mm -hmm. Oh, uh, adopted. My mistake. Se adoptă. Greșeala mea, spune președintele. 89 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. 92. Se adoptă. Compromisul 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 95 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 96 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul la 96. And that has been adopted. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum proiectul de aviz în ansamblul său prin vot electronic. Okay. That has been adopted. So congratulations to Mr. Zamek. Se adoptă, îl felicităm pe domnul Zamet. Now we have a report of Mrs. Kaufman on establishing the rights and values. Votăm raportul doamnei Kaufman cu privire la înființarea programului drepturi și valori. Începem cu compromisul cu amendamentul 53 pentru Amendamentul, nu compromisul, 53 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 57. Se respinge. 61 pentru. E caduc. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm votul la 64. and that has been adopted. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm acest vot. Se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 90 pentru, împotrivă,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 Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 106, 105 și 106 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 108 și 109 pentru, împotrivă, abțineri. Se resping. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 114 pentru, Împotrivă. May I check on 114? Verificăm 114, vă rog. Este respins. 115 pentru împotrivă, abține respins. 116 pentru împotrivă abținere adoptat 118 pentru împotrivă abțineri respins compromisul 20 pentru împotrivă abținere adoptat 120 și 121 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog. Respins. 122-123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128-129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abține respins. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat. e pentru împotrivă verificăm aici, vă rog se adoptă. Șaizeci pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri respins. 17 și 18 pentru împotrivă verificăm vă rog respins 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri respins, 48 pentru, împotrivă, abțineri respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri respins, 52 pentru, împotrivă, abțineri respins, proiectul de aviz astfel amendat, se adoptă. Felicitări doamnei Kaufmann. Continuăm cu raportul doamnei Gebhardt privind crearea programului Europa Digitală 2001-2007, uh, compromisul 1 pentru împotriva obținerii se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici, vă rog. Respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 pentru împotrivă abțineri respins, 117 pentru împotrivă abțineri respins, 118 pentru împotrivă abțineri respins, compromisul 15 pentru împotrivă abținere adoptat, amendamentul 29 pentru împotrivă, verificăm, verificăm 29. adoptat 30 pentru împotrivă abțineri adoptat 129 pentru împotrivă abțineri verificăm 129 adoptat 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 34 pentru, împotrivă, abținere adoptat 132 pentru împotrivă verificăm 132 vă rog este adoptat 35 pentru împotrivă abțineri adoptat 36 pentru împotrivă abțineri adoptat 133 pentru, împotriva, abțineri. Pot să verific 133. Este adoptat. 134 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 137 pentru împotriva abțineri adoptat. 138 pentru împotriva abțineri adoptat. 39 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 1 acum. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă 42 pentru împotrivă abținere adoptat 43 pentru împotrivă abțineri adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă. Verific 50, vă rugăm. Este adoptat. 51 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Proiectul de aviz astfel amendat. Este adoptat. Așadar, felicitări doamne Gebhardt. Continuăm cu raportul domnului Crisogonos privind Fondul European Social Plus, ESF Plus, așadar. 136. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. 137 pentru împotriva abțineri adoptat, 138 pentru împotriva abțineri adoptat, 139 pentru împotrivă, verificăm 139. Este adoptat. 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 141 pentru, împotriva, abțineri, respins. 142 pentru, 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143. Verificăm 143. Este respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 14, 145 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verific. 145 e adoptat 14 pentru împotriva abțineri adoptat 147 pentru împotriva abțineri adoptat 148 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 146 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 149 pentru, împotrivă, nu, no, e caduc. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. 115. Se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și aici. 155. Ușor respins, spune președintele. 156. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 157. Pentru, împotriva, abțineri adoptat. 159. Uh, pentru, împotriva, abțineri respins. 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 161 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 162 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 164 pentru împotrivă Verificăm 164, vă rog. Adoptat. Vă rog să ridicați mâinile mai clar. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 166 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Adoptat. Deci mergem la a doua parte, 167. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm și pe aceasta. Este adoptată. 168 este caduc. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 171 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 172 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 173 pentru, împotrivă, abțineri. Pot rog pe verzi și pe ceilalți să ridice și mâinile să verificăm 173. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 177 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, dar Aș dori să verificăm 183. And it has been rejected. A fost respins. 184 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 185 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 187 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 188 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 189 pentru împotriva abțineri se adoptă 190 pentru împotriva abțineri se respinge 191 pentru împotriva abțineri se adoptă 192 nu este caduc 193 pentru împotriva abțineri se adoptă 194 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Dori să verificăm 194. Ah, so it's been adopted. Sorry, adopted. Îmi cer scuze, se adoptă. 195 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, se adoptă. Da. I may be missing some... Poate nu văd uh, unele uh, brațe ridicate. Ok. Adopted. Se adoptă, aveți dreptate. 196 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 197 pentru, împotriva, Haideți să verificăm și 197. Yes. Adopt. Se adoptă. 23 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. 200 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. 201 împreună cu 24 pentru, împotrivă. Haideți să le verificăm. Adopt. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm și 204. Hmm, adopted. Se adoptă. 205 și 27 pentru, împotriva, abțineri sunt răspunse. Le verificăm. Yes. Reject. Da, sunt respinse. 206 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 219 pentru împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 225 pentru împotriva abțineri se respinge, 226 pentru împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 228 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 229 pentru, împotriva abțineri se respinge. Dori să verificăm? Verificăm amendamentul 229. Reject. Se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 230 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 231 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 232 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 233 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 234 și 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva abținerii. Se respinge 237 pentru împotriva. Haideți să verificăm 237, vă rog. Uh, adopted. Se adoptă. 231 trebuie supus votului. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 48 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 49 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 50 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 51 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 52 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 53 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 241 pentru, împotriva abținerii se respinge. 54 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 55 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 242 pentru, împotriva abțineri se respinge. 243 pentru, împotriva abținerii se respinge. 244 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 246 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 și 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2 și 70 pentru, împotriva abținerii, se adoptă.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 se adoptă 73 pentru împotriva abțin pentru împotriva abțineri. Se adoptă 74 pentru împotriva abțineri. Se respinge 75 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 76 pentru împotriva abțineri. Se respinge 77 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm 77, vă rog. Yep. That has been adopted. Se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, nu, 80 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm și 80, rog. Adopted uh, 81 in favor. Se adoptă 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri, abțineri se adoptă, 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 84. Haideți să verificăm 83. Oh, sorry, my mistake. Uh, adopt. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, se adoptă 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 99 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 7 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 100 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm argumentul 100, lung. Adopted. Se adoptă. 8 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. 102 pentru. Împotriva abținerii. Se respinge. 103 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. 104 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 9, vă rog. adopt. Se adoptă 108 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să repetăm votul, vă rog. Sau verificăm mai bine. Ok. Adopt. Se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte acum, amendamentului 10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm adopted. Se adoptă. 125 și 126 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. 135 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă proiectul de aviz în întregimea sa astfel modificat. Yes. That was adopt- se adoptă S-ar putea să nu mai avem interpretare în curând, dar mai avem două voturi scurte. În primul rând, raportul doamnei Geringer privind comerțul cu anumite bunuri, uh, vot electronic. Okay, Adopted. Se adoptă. Și acum un alt raport al doamnei Geringer, crearea unei rețele europene, tot vot electronic. Yes. Dan. Am reușit. Felicitări doamnei Geringer și vouă tuturor. This is unbelievable.